președintele nostru, partidului nostru, a fost achitat Uh, având în vedere toate acuzațiile care au fost aduse împotriva sa. Deci, libertatea de opinie este astfel garantată. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem acum la voturi. După cum știți, avem o sesiune de vot foarte îndelungată. A, ah, mai întâi avem o declarație scrisă care a întrunit numărul de semnături necesare. E vorba de declarația scrisă în numărul 14 bară 2011, înaintată de domnul Constantinos Pupakis, domnul Richard Howitt, Adam Cosa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikstrom, în ceea ce privește uh, utilizarea limbajului brai pentru produsele industriale, pe, pe ambalajele produselor industriale și această declarație a fost semnată de mai mult, uh, de, de majoritatea Parlamentului uh, European și plecând de la regula 123 din regulamentul de procedură va fi înaintată și va fi publicată împreună cu textele adoptate, anexată deci la procesul verbal al acestei ședințe plenare. Cred că uh,